Procesul verbal al sedinței actuale va fi prezentat la începutul eh, sesiunii următoare în cazul în care nu există obiecții la eh, cele discutate azi. Eh, procesul verbal va fi transmis imediat persoanelor interesate. Ședința se suspendă, sesiunea se încheie. Vă doresc tuturor drum bun. La revedere!